Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? Bună ziua, dragi colegi. Haideți să începem ședința. Următorul punct pe ordinea de zi reprezintă revizuirea regulamentului privind drepturile pasagerilor de trafic aerian și un schimb de opinii cu actorii implicați. Raportorul nostru este domnul Bach. Am să-i dau cuvântul pentru prima dată domnului Bach și apoi domnului Mai, raportorul din partea Comisiei IMCO, după care vom trece la uh, comisie și apoi vom da cuvântul uh, invitațiilor noștri. George, începem cu tine, te rog. Thank you, Brian. Danke, Herr Vorsitzender. Uh, ich denke, die Mulțumesc, Brian, mulțumesc, domnule președinte. Cred că drepturile pasagerilor este un dosar foarte important, nu numai în domeniul traficului aerian, ci și în celelalte tipuri de transport. Avem între timp uh, liste de drepturi ale pasagerilor în toate aceste domenii și nu e vorba numai de pasageri, ci este vorba de întreaga populație, dar și de reprezentanții industriei și după cum vedeți uh, aici, după interesul pe care îl arată cei prezenți, avem o sală destul de plină, uh, se vede deci că um, aeroporturile, industria um, acesta, aceasta este extrem de importantă, există și o competiție destul de uh, clară și toată lumea trebuie să respecte regulile pentru a permite o competiție cât se poate de justă. Ce se așteaptă din partea noastră? În conformitate cu jurisprudența din 2004 și legiferarea din 2004 au existat încă multe lacune juridice și foarte multe neclarități, iar uh, noua legislație și nu trebuie să uh, trebuie să repet acest lucru, nu trebuie să ducă la uh, același, aceeași situație ca în trecut, când trebuie să ne adresăm Curții Europene de Justiție pentru a uh, putea interpreta toate lacunele sau neclaritățile acestor texte. Propunerea comisiei uh, a fost apoi ajustată în conformitate cu sentințele judecătorești și a fost uh, S-a dat dreptate uh, jurisprudenței, bineînțeles. Jurisprudența a primit așadar dreptate și în textul comisiei, dar uh, una este să ai dreptate și cealaltă este să ai un text foarte coerent. Așadar, eu cred că și comisia a făcut foarte bine să se implice pentru a avea o mai bună implicare și o mai bună punere în aplicare a acestui text printr-o îmbunătățire a autorităților de reglementare la nivel național. Cred, deci, că această propunere de directivă merge în direcția potrivită pentru că numai dacă clienții, adică pasagerii, sunt bine informați, dacă există o transparență din punct de vedere al structurii prețurilor, a structurii prețurilor și dacă drepturile lor sunt considerate și înainte și în timpul și după călătorie, atunci când sunt reclamate aceste drepturi și dacă se știe exact care este instanța care trebuie apelată în cazul unei, unui litigiu, atunci este bine. Dar acest lucru se poate întâmpla numai dacă se îmbunătățesc autoritățile de reglementare la nivel național. Câteva puncte aș vrea să menționez eu din partea mea, care sunt extrem de importante pentru mine, dar sunt foarte importante, cred eu, și pentru grupul meu politic, PPE-ul. E vorba de considerarea sentințelor exprimate. Mă gândesc aici la Sturgeon Nelson, uh, cele trei ore despre care s-a dezbătut uh, și despre aceasta vreau să vorbim. Un alt punct sunt circumstanțele extraordinare. Comisia a încercat la acest punct să facă o listare a tuturor acestor circumstanțe, ceea ce a reușit, chiar și dacă trebuie spus că e nevoie de o clarificare și în această listă. Trebuie să mai purtăm discuții pe baza acestei liste și trebuie să încercăm să creăm uh, formulări mai obligatorii. O problemă foarte mare o reprezintă politica no-show-ului, în care cu siguranță avem foarte multe discuții de purtat, pentru că eu sunt de părere că propunerea Comisiei merge în direcția corectă în interesul consumatorilor, în interesul clienților. Deci, și considerarea unor persoane cu mobilitate redusă în document uh, este un lucru bun. Desigur, există și aici spațiu de îmbunătățire și întârzierea la sosire. De asemenea, un punct important care creează foarte multe probleme atunci când e vorba de zborurile de tranzit care, în care trebuie prinsă o uh, conexiune și uh, am putea eventual găsi o altă formulare aici. Un punct care mai este important pentru pasageri este cel legat de bagaje, bagajele de mână. Uh, sunt, nu sunt de acord în acest punct cu Comisia și anume să lăsăm uh, companiilor aeriene libertatea de a decide în legătură cu bagajul de mână. Cred că ar trebui să reglementăm lucrurile mai strâns în acest domeniu. Eu am uitat să vă spun chiar la început că faptul că ținem cont de raportul domnului Taylor și uh, de raportul meu de inițiativă și de rezoluțiile pe care le-am mai redactat în acest domeniu și care merg cu toate le în această direcție. Un alt punct uh, care mi se pare foarte important este problema insolvenței uh, companiilor aeriene. Comunicarea Comisiei este prea puțin dură în ceea ce privește falimentul unei companii aeriene. Parlamentul uh, a, și-a exprimat opinia deja în 2009 pentru ca să creeze o regulă foarte clară în, ca, în momentul în care o companie nu mai are lichidități. Apoi, uh, la reuniunea reuni- coordonatorilor din umbră, am, am auzit lucruri foarte interesante în care s-a încercat uh, o subliniere a intereselor industriei uh, este cu siguranță un punct pe care nu trebuie să-l neglijăm, mai ales în perioada de criză în care ne aflăm acum. Și astăzi așteptăm din partea acestei audieri la care participăm, pentru care aș dori să mulțumesc uh, și organizatorilor și participanților uh, dinainte pentru contribuțiile lor și pentru organizare. Deci de la această audiere așteptăm uh, să primim informații suplimentare și mă bucur să putem purta o discuție după aceea, după ce ascultăm diferitele contribuții. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Maier acum din partea IMCO. Domnule Maier, aveți cuvântul 3 minute pentru ca să ne spuneți care este părerea IMCO. Mulțumesc, domnule președinte! Eu sunt raportor pe această temă la Comisia IMCO Comisia pentru Piața Internă și Protecția Consumatorului. Acest, acest regulament, pe cum îl discutăm astăzi, oferă o susținere pentru pasageri, deci pentru consumatorii din acest domeniu. E vorba, de fapt, de tema cheie de care trebuie să discutăm și de aceea Comisia noastră a propus mai întâi, în conformitate cu articolul 50, să organizăm o consultare și o hotărâre comună. Suntem însă de, de părere să facem uh, suntem de părere că să se folosească regula 49 plus, adică să uh, cooperăm uh, cât se poate de mult între comisii pentru a ajunge la trilog la care suntem invitați cu toții. Într-adevăr, și noi uh, punem mare preț pe această discuție. Avem deja experiențe foarte interesante în ceea ce privește obligativitatea de a informa pasagerii și altele asemănătoare. Vrem să ne implicăm această experiență în discuție. Câteva puncte foarte pe scurt. Durata întârzierilor este extrem de importantă pentru consumatorul. Este diferit dacă așteaptă 3 ore sau 5 ore și care este despăgubirea în acest caz un prag maxim de 100 de euro pe noapte uh, depinde, bineînțeles, în ce caz se acordă, care este hotelul care este la dispoziție și când, la ce oră se a, când și ce zbor s-a anulat, pentru că 100 de euro nu înseamnă același lucru în toate colțurile lumii. Cred că trebuie să vorbim despre acest lucru. În rest, mă bucur foarte mult de audierea care va începe acum și pot să vă, să vă confirm că vom colabora foarte intens cu comisia dumneavoastră. Mulțumesc, mulțumesc, spune președintele. Vreau să vă amintesc că nu este o audiere, e doar un schimb de opinii. Vreau doar să vă amintesc acest, acest mic detaliu. Acum po poziția Comisiei Jean-Louis Carlson din partea DigiMove. Aveți 10 minute și uh, să știți că dau cu ciocanul dacă treceți de 10 minute. I think uh, everybody will agree that Mulțumesc, domnule președinte. Cred că toți suntem de acord că e nevoie să revizuim regulamentul 261. Acesta este primul aspect. Și de ce? Din patru motive, cel puțin. În primul rând, există zone gri juridice care au dus la un număr foarte mare de trimitere în fața Curții Europene de Justiție. Apoi, în al doilea rând, pentru că pasagerii se lovesc de greutăți atunci când încearcă să-și impună drepturile și este dificil și frustrant pentru ei. În al treilea rând, pentru că monitorizarea și sancționarea de către organismele naționale este slabă și în al patrulea rând, datorită faptului că există costuri disproporționate pentru industria aeriană care ar putea duce la anularea unor zboruri. Iată cele patru puncte pe care Comisia a vrut să le abordeze în propunerea sa. Clarificarea zonelor gri, întărirea monitorizării și sancționării, acordarea către pasageri a unor unelte eficiente pentru a-și pune drepturile și propunerea are în vedere și consecințele uh, practice și financiare pentru sectorul aviatic. Vă propun să detaliem toate aceste puncte. Clarifa clarificarea zonelor gri. Am încercat să facem uh, mai mult în ceea ce privește circunstanțele extraordinare. Avem o definiție mai strictă în regulament și uneori am devenit chiar mai stricți decât uh, jurisprudență nu și în ceea ce privește reprogramarea, care în momentul de față nu este reglementată și care poate fi utilizată pentru a deghiza anulările și pentru a evita despăgubirile. În al doilea rând, companiile aeriene vor trebui să <clears throat> își definească procedurile în ceea ce privește uh, reclamațiile și trebuie să dea răspunsuri. Și, de asemenea, am definit uh, termenii de monitorizare și sancționare și de gestionare a reclamațiilor. Apoi, în ceea ce privește coordonarea între autoritățile naționale de implementare, aici <clears throat> dorim să întărim uh, schimbul de informații și raportările de către aceste organisme. Domeniul de aplicare va fi extins și pentru a cuprinde și bagajele. Și nu în ultimul rând, în ceea ce privește costurile, costurile pentru sectorul aviatic trebuie să fie sub control pentru a <clears throat> menține principalul obiectiv al regulamentului. Am inclus și o parte din deciziile curții și am uh, <clears throat> majorat uh, timpul de așteptare la 5 ore. Există critici vis-a-vis -vis de această propunere. Unii și-au dorit un regulament cât se poate clar și acum spun că este prea prescriptiv. În al doilea rând, din partea companiilor aeriene vin multe critici cu privire la uh, conexiunea pierdută. Se Permiteți-mi să vă spun că actualul text deja se referă la legăturile de conexiune, zborurile de conexiune. Uh, așa cum este confirmat și de Curtea <clears throat> Europeană de Justiție în cazul C11 Fokkels. Propunerea noastră clarifică modul în care trebuie oferită asistența și despăgubirile și de către cine. Liniile aeriene pot determine, determina ele însele cum anume se distribuie costurile între ele. Nu introducem nimic ce nu există deja în momentul de față, ci doar clarificăm lucrurile despăgubirile pentru întârzieri lungi, peste 5 ore, <clears throat> în loc de 3 ore. Așa cum se prezintă în multe decizii, e vorba de o reducere a drepturilor pasagerilor, ni s-a reproșat. Însă, Curtea de Justiție nu a avut altă alternativă datorită interpretării actualului regulament. Nu a făcut însă niciun fel de evaluare economică, ci coroborat cu definiția circunstanțelor extraordinare pe care le propunem, un termen de trei ore ar majora foarte mult costurile pentru uh, companiile aeriene și ar duce la anularea unor zboruri. Rerutarea apoi este obligatorie acum prin servicii proprii în termen de 12 ore, dar am primit critici din partea ambelor uh, părți. Din partea liniilor aeriene care spun că 12 ore e prea mult și pasagerii care susțin că 12 ore este uh, mult prea mult. Și uh, ieri am fost la Comitetul Regiunilor și ni s-a spus că și două ore e prea mult. Noi am propus 12 ore pentru că calculele noastre au arătat că costurile sunt suportabile, în timp ce pasagerii știu din ce moment pot solicita rerutarea cu toate serviciile aferente. Și în al cincelea rând, aș dori să menționez uh, regula unui singur bagaj. Reprezentanții uh, aeroporturilor se tem că uh, pasagerii ar fi descurajați să facă cumpărături la aeroporturi. Există companii aeriene care aplică această regulă strictă din punct de vedere al pasagerilor, nu din punct de vedere al companiilor. Problema principală din partea pasagerilor se pare că este confuzia cu privire la ce anume au voie să ia cu ei la bord. Și noi am abordat această problemă propunând mai multă transparență. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Sigur că doresc să vă reasigur că Comisia va fi la dispoziția ambilor uh, legiuitori în timpul procesului legislativ. Mulțumesc, domnule Colson. Trecem acum la părțile interesate pe care le-am grupat în reprezentanți ai aeroporturilor, a aeriene și a consumatorilor. Din partea ACI, Consiliul Internațional al Aeroporturilor, are cuvântul acum domnul Morgan Folks, uh, director general adjunct. Aveți uh, cuvântul timp de 10 minute și liniile aeriene vor dispune doar de 5 minute pentru că sunt mai multe. Așadar, domnule Folks, aveți la dispoziție 10 minute. Can you, can you hear me? Yes, sorry for that. Uh, thank you, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei Trans pentru posibilitatea de a reprezenta astăzi Consiliul Internațional Aviatic și sper că contribuția mea va fi una utilă pentru activitatea acestei comisii. Noi reprezentăm 178 de membri, 178 de aeroporturi care operează în 46 de țări și reprezentăm uh, cumulat 90% din traficul aerian din aeroporturi. Avem de asemenea parteneri care își desfășoară activitatea în jurul aeroporturilor, cât și asociații naționale. La ora actuală, analiza situației și problemelor cu care ne confruntăm arată mai degrabă lipsa unei uh, puneri în, aplicări, punere în aplicare corectă a regulilor existente. Și acest lucru reiese în articolul 16 care arată că organismele vizate vor lua măsurile necesare pentru ca drepturile pasagerilor să fie respectate. Lipsa punerii în aplicare a fost subliniată în câteva rapoarte ale Parlamentului European. Liniile aeriene au propria interpretare a regulamentului 261, fiecare înțelege în propriul fel ce intră și ce nu intră în acest regulament fie că e vorba de un transportator um, aerian european sau din afara Uniunii Europene. De pildă, în anumite um, avioane, în anumite aeroporturi există numere considerabile de pasageri care circulă fără viză sau există numere considerabile de pasageri care își pierd zborul de legătură în timpul uh, crizei vulcanice peste 2000 de oameni, de pildă, nu au putut să-și ia uh, zborul de legătură la aeroportul Schiphol din Amsterdam. S-a oferit asistență acestor pasageri, uh, pături, hrană și așa mai departe. Se estimează că costul crizei uh, norului de cenușă vulcanică se ridică la aproape 10 milioane de euro fiecare zi problemele care apar se ridică la cam 50 de euro pe pasager. Trebuie așadar să continuăm să vedem la punerea în aplicare a drepturilor pasagerilor. Propunerea clarifică circumstanțele excepționale, se înregistrează o îmbunătățire a legislației în anumite domenii, de pildă dreptul de a corecta numele scrise greșite, după părerea noastră, însă, din propunere lipsește sublinierea nevoii oferirii de asistență pentru pasageri, inclusiv când vine vorba de bagajele pierdute. Credem că e o premiză necesară pentru o aplicare coerentă a drepturilor pasagerilor. Am salutat așadar o modificare a articolului 14 pentru ca uh, transportatorii aerieni să desemneze o persoană de contact că, cu care pasagerii să poată uh, ia, lua legătura în cazul în care au nevoie de asistență imediată, de rambursare sau de reprogramare a zborurilor. Și cred că un raport recent al Parlamentului punea accentul pe acest fapt și cred că a fost uh, prezent și în uh, raportul privind handlingul la sol al Parlamentului. Nu mai există obligație formală pentru aeroporturi, ci asistența este furnizată acum uh, în mod voluntar. Există două obligații principale pentru aeroporturi. În primul rând să ofere planuri de anticipare pentru aproape 3 milioane de pasageri. În al doilea rând trebuie să ofere informații pasagerilor conform articolului 13. Există multe aeroporturi care astăzi au aceste uh, planuri de urgență elaborate, nu e o problemă la articolul 55 se vorbește despre cauze și credem că aici ar trebui să se limiteze doar la situațiile excepționale. Ceea ce privește articolul 14 și obligația de a oferi informații pasagerilor, multe aeroporturi oferă deja informațiile necesare pasagerilor. Prezentarea acestor informații nu pune nicio problemă, însă articolul 14 merge dincolo de toate acestea și prevede ca pasagerii să fie informați și referitor la anularea zborurilor. Iar aici, bineînțeles, aeroporturile depind de informațiile primite din partea liniilor aeriene. Alte prevederi care afectează aeroporturile um, se referă la întârzieri, la dreptul la compensare sau la diferite limite impuse bagajelor în ceea ce privește regulile și responsabilitățile diferiților actori, definiția și rolul autorității de gestiune al aeroportului. A aeroportului. Există anumite probleme în ceea ce privește contextul operațional. Aici credem că ar trebui să avem grijă de la limbajul folosit. Aeroporturile nu pot coordona nu, nu pot uh, controla toți actorii, pot veghea la coordonarea acestora, uh, dar um, controlarea controlul e o prevedere foarte, foarte complicată. Aplicarea acestor prevederi unui uh, număr de 1 milion de pasageri în loc de 3 milioane e mai aproape de realitate de ce pot gestiona aeroporturile în situații de criză. Regulamentul 1108 um, din 2009 uh, în ceea ce privește definiția operatorilor de aerodrom La ora actuală nu înțelegem prea bine cum se lucră cu definiția. Care este definiția um, întrevăzută? Care sunt răspunderile aeroporturilor? Capacitatea de a aplica sancțiuni ține de autoritățile naționale și nu de aeroporturi. Aș dori să vorbesc despre articolul 6a, articol amintit de reprezentantul Comisiei, am luat legătura cu transportatorii regionali și aceștia sunt îngrijorați în ceea ce privește impactul disproporțional al acestui articol, care ar putea să pună capăt unor acorduri existente cu anumiți operatori. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, pasagerii ar fi, ar fi nevoiți să achiziționeze bilete diferite, să meargă la checking de mai multe ori, să treacă prin mai multe controle de siguranță în cele din urmă pasagerii ar ajunge să zboare cu bilete multiple și nu ar beneficia de asistență în cazul în care ar avea nevoie. Trebuie să avem grijă pentru că s-ar putea ajunge într-o situație de diminuare a drepturilor pasagerilor. Acest lucru afectează capacitatea aeroporturilor de a oferi experiența unei călătorii line pasagerilor și ar putea provoca congestia fluxului de pasageri în aeroporturi. Trebuie să avem grijă așadar că oferim protecția necesară pasagerilor. Un ultim punct, regula unui singur bagaj. E vorba de regulamentul 2027 din 97. Mai precis, restricțiile introduse în ultimii ani în ceea ce privește bagajul de mână, restricții introduse doar de anumite linii aeriene. Comisia prevede de altfel libertate de plină comercială pentru liniile aeriene, credem că regula unui singur bagaj și felul în care este pusă în aplicare de anumite linii aeriene are un impact profund asupra pasagerilor. Experiența de 60 de ani a industriei arată că situația actuală provoacă un anumit nivel de, un anumit nivel de stres pasagerilor. Uh, se ajunge în situația în care pasagerii trebuie să achite anumite taxe suplimentare. Um, de asemenea, reprezintă o restricție pentru uh, dreptul de liberă alegere a pasagerilor atunci când um, achiziționează biletele. De asemenea, diminuează venitul comercial și operațional. Să nu uităm de problemele din 2011. S-a ajuns la o creștere disproporționată de 65% pentru micile aeroporturi, creștere care s-a reflectat apoi și asupra pasagerilor. Venitul din afara sectorului aeronautic reprezintă 41% din venitul total al aeroporturilor, un venit important, așadar, venitul comercial scăzut duce la taxe uh, crescute în aeroporturi. Credem că propunerea Comisiei nu ține cont de încurajările, mesajele venite din partea Parlamentului. Noi suntem în favoarea modificărilor propuse și credem că ar trebui să le se permită pasagerilor să ia cu ei la bord un număr rezonabil de bagaje. Vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc domnule Fox. Trecem la Asociația Internațională a Transportatorilor Aerieni, primul vorbitor, uh, primul reprezentant al liniilor aeriene. Avem astăzi patru um, astfel de asociații reprezentate. Primul vorbitor așadar este doamna Monique Desmet. Aveți cinci minute, vă rog. Thank you, Mr. Simpson. Mulțumesc, domnule Simpson, și bună ziua, domnilor și domnilor. Mulțumesc uh, Comisiei pentru uh, transport pentru că ne-a invitat pe noi din partea IATA la această audiere. Noi reprezentăm 240 de companii aeriene, din care 60 sunt uh, în Uniunea Europeană, incluzând AEA și majoritatea altor uh, membri, uh, companii membre care zboară de, din și către Uniunea Europeană și deci sunt afectate de regulamentul 261 și revizuirea sa. Am încercat, pe lângă faptul că suntem membri în tot felul de modele de, și sunt, avem foarte mulți membri în acest model, să, avem, să încercăm să reflectăm punctul de vedere nu numai al IATA și EAE, dar și al ERA, ELFA și IACA care vor interveni după mine și care vor explica mai în detaliu care sunt îngrijorările noastre în legătură cu această revizuire. În general, susținem o revizuire a regulamentului 261 care conține mai multe zone gri care au fost interpretate până acum în mai multe sentințe ale curții și uh, vreau să citez din uh, studiul de impact al Comisiei. Situația actuală reprezintă costuri care ajung să descurajeze uh, companiile aeriene. Noi susținem deci această susținere, a, această revizuire a Comisiei în care se clarifică acest regulament, se îmbunătățește o aplicare armonizată și dă o adevărat uh, plus valoare în drepturile pasagerilor drepturi cu adevărat suplimentare pasagerilor înseamnă că sunt uh, preluați pasagerii chiar după două ore de uh, întrerupere a călătoriei, se oferă mai bună informație uh, călătorilor cât se poate de repede. Susținem această revizuire a regulamentului pentru că reechilibrează drepturile pasagerului și obligațiile companiilor aeriene. Un exemplu de reechilibrare ne duce practic la problema fundamentală. E vorba de punctele esențiale pentru în ceea ce privește întârzierele. Comisia a înțeles de ce este absolut necesară revizuirea aici și se poate înțelege foarte clar, pentru că dacă există o întrerupere, întotdeauna e mai bine să se întâmple apoi o, o acțiune decât, mai, uh, decât niciodată. Companiile fac tot posibilul pentru a și limita daunele în această situație, iar o revizuire a articolului 21 este necesară pentru că nu era până acum prevăzută nicio compensare pentru întârziere. Însă, în loc să se plătească compensațiile care sunt prevăzute acum, având în același timp și costurile pentru uh, zborul întârziat, s-ar putea ca companiile să aleagă să, anuleze, să anuleze zborul. Comisia a înțeles că mai târziu e mai bine decât niciodată și acest punct uh, oferă uh, companiilor timpul necesar pentru a, pentru a rezolva situația. Însă problema tehnic, o problemă tehnică poate să dureze mult mai mult decât o întârziere normală. De exemplu, așa cum ne-a arătat-o și criza vulcanului uh, care a erupt acum câtva timp, se vede că ele nu pot să fie trase la răspundere pentru nepunerea la dispoziție a camerelor de hotel, de exemplu, în cazul unei astfel de crize. Acum trecem la partea din regulament pe care noi nu o putem accepta pentru că creează așa numite drepturi false ale pasagerilor, adică acele propuneri care se vor de fapt se vor în, uh, transforma în uh, nereguli pentru pasageri mai mult și în lucruri care deranjează pasagerii. Este evident că siguranța trebuie să rămână prioritatea numărul 1. Situații care ies cu totul de sub controlul companiilor și care pun în pericol siguranța zborului, trebuie să fie considerate doar uh, o circunstanță extraordinară și trebuie abia numai atunci poate să fie absolvit uh, compania de compensare. Însă, un, uh, o companie trebuie să plătească compensații doar pentru că obligă un pasager să respecte obligațiile contractuale legate de anumite tarife pe care uh, le-a cumpărat respectivul pasager. Pasagerii trebuie să știe și nu toți știu că în obligațiile contractuale, într-adevăr, ar trebui să fie mai clare acestea, se prevede că o biletele pot fi folosite în integralitate sau pe secvențe. Nu am prea mult timp să spun, dar uh, tarifele companiilor aeriene sunt bazate pe piață. Deci uh, este nevoie de o imagine generală a pieței pentru a determina prețurile. Însă companiile trebuie să rămână libere să-și poată comercializa produsele în funcție de cum arată piața, pentru că dacă nu le lăsăm să facem acest lucru, aceasta va avea un efect negativ pe tarife. Pe lângă creșterea tarifelor și uh, o în eliminare a politicii no-show ar uh, merge la prețuri, uh, ar duce la prețuri mai înalte, pentru că ar uh, va avea un impact negativ asupra și un impact negativ asupra performanței companiilor aeriene din punct de vedere de mediu. Adică atunci ar exista tendința de overbooking, mai ales ceea ce ar fi destul de ironic având în vedere cadrul regulamentului 261 și alternativa la overbooking ar fi să uh, zburăm în condiții care nu sunt acceptabile pentru uh, mediu. Uh, Doamnă Smet, vă rog, spune președintele, să concluzionați. Da, de fapt fac introducerea pentru următorul vorbitor. Al treilea punct foarte important uh, care va duce la o nemulțumire pentru pasageri în ceea ce privește definiția întârzierii la destinația finală. Acesta este un subiect extrem de important, dar are un impact deosebit asupra regiunilor și vreau să-i dau uh, cuvântul următorului uh, coleg de la ERA și uh, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc! I will give the floor to Simon McNamara from <laughs> yes. um, the... Mulțumesc. Eu voi da acum cuvântul uh, domnului McNamara pentru că este reuniunea mea și de aceea îi dau cuvântul așadar domnului director general Simon McNara de la ERA, Asociația Regională Europeană pentru uh, Aviație. Mulțumesc, domnule președinte, că ne-ați dat ocazia să discutăm despre aceasta în public. Să vă spun pe scurt, reprezentăm 51 de companii aeriene cu uh, aeronave mai mici, uh, nu numai conectări punct la punct, dar și deservim și foarte multe noduri uh, importante din Europa. Iată câteva din uh, companiile pe care le administrăm. Poate de unele ați auzit, de altele nu. E vorba de companii cu aeronave mai mici, după cum spuneam. Foarte multe um, din uh, zborurile efectuate de acestea sunt zboruri de conexiune. Uh, Vreau să vă spun care este situația noastră în legătură cu regulamentul 261. Știți care este poziția industriei pe acest punct de vedere. Nu e voie să vă mai subliniez acest lucru. Um, deci, noi salutăm um, ocazia pe care o avem astfel de îmbunătăți uh, regulamentul 261 pentru că putem să analizăm din nou acest text uh, în ideea de a-l îmbunătăți. Voi relua câteva puncte pe care le-a menționat și Monique. Dar vreau să intru în detaliile, nu vreau să intru în detaliile acestor discuții, dar vreau să vorbesc despre un punct uh, anume, timp de 3 minute, și anume problema zborurilor de conexiune, care sunt, uh, e vorba de articolul 6a și mă voi uh, lega de două puncte importante. Sistemul Hub and Spoke este o parte importantă în continuare a mm, zborurilor în Europa, pentru că e vorba de conexiuni din regiuni în restul lumii și e vorba de 19.000 de zboruri pe săptămână care folosesc Hub and Spoke, acest sistem, care conectează deci regiunile cu restul lumii. Vreau să mă concentrez pe un element al propunerii comisiei care creează foarte multe probleme. E vorba de amendamentul la articolul 6 cu privire la zborurile de conexiune. Și aș vrea să vă dau un o exemplu în legătură cu un zbor de la Faroe, insulele Feroe, la Copenhaga până la Tokyo. În primul rând, este în prima parte E vorba deci de o legătură în două, e vorba de o legătură de două legături. În primul rând, prima legătură oferită de un, uh, o companie regională și a doua una de linie. Deci, primul zbor ajunge cu 45 de minute întârziere și deci pasagerul își pierde legătura către Tokyo. Nu există decât un zbor pe zi de la Copenhaga la Tokyo, deci dacă pasagerul nu este rerutat uh, pe o altă rută, probabil că va avea o întârziere de 24 de ore din cauza unei întârzieri de 45 de minute la primul zbor. Ce se întâmplă în această situație acum? În momentul de față, pasagerii sunt protejați de Convenția de la Montreal și de acordurile multilaterale intercompanii IATA și MITA, care funcționează în toată lumea cu 350 de parteneri. Deci aveți un pasager nemulțumit, bineînțeles, dar nu veți avea în același timp și un pasager abandonat, pentru că este protejat. Deci propunerea comisiei va arăta în felul următor. Primul operator va trebui să plătească compensație de 600 de euro pasagerului. Sper să vă dați seama că e vorba de un cost disproporționat pentru o întârziere de 45 de minute. În același timp, pare să și de, dezamorseze sistemul hub and spoke, forțând uh, companiile să nu mai, ofereze, să nu mai ofere uh, zboruri de conexiune pentru că există astfel de daune posibile. În același timp, uh, redirecționând pasagerii pe aeroporturi mari, care va duce și la o încărcare a problemei, problemei cu bagajele. Un pasager uh, abandonat însă nu vom avea, deși câteodată nu toate uh, companiile aeriene vor vrea să ofere un zbor liber, un zbor gratuit. Deci acesta este până acum. Acum uh, e vorba de zborul de conexiune și compensările oferite atunci când e vorba, sunt implicate două companii um, aeriene. Să vedem un alt exemplu. London, Dubai, Bangkok, primul vine cu un, la timp, dar al doilea are întârziere. Acum trebuie să plătească compensare uh, al doilea Uh, trebuie să-și se plătească compensare pentru întârziere, dar nu primul pentru care, care n-a participat la acest traseu, ci al doilea, dar uh, fiind dat că e vorba de un operator care nu este în Uniunea Europeană, nu se aplică regulamentul european. Deci Acum, un ultim punct în legătură cu articolul 2 și lasez un apel prin acesta. În propunerea comisiei se prepune că atunci când un zbor este rerutat, el este considerat ca un, o anulare din orice motiv și deci trebuie să fie oferită o compensare. Întrebarea mea este, sigur că nu o să ne scuzăm pentru că avem uh, rerutări din motive de siguranță. Deci vreau să vă întreb dacă aceasta oferă vreun, uh, vreo motivare uh, companiilor de a-și lăsa mai multe, de a face investiții în siguranță și vreau, și vreau să vorbesc și cu Autoritatea pentru Siguranță ca să știu dacă, ce părere au despre această problemă. Mulțumesc. Următorul uh, vorbitor este domnul John Hanlon din partea LFAA. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și noi suntem bucuroși să ne putem exprima punctul de vedere pentru aspecte care sunt foarte importante pentru sectorul low cost și vă asigurăm că punctele de vedere exprimate din partea um, industriei mai devreme s-a bucurat și de sentimentul nostru. Noi salutăm revizuirea acestui regulament, care o privim noi ca o ocazie de a reafirma drepturile pentru pasageri, dar în același timp constituie și o ocazie pentru a reduce oarecum costurile nerezonabile pentru companiile aeriene. Chestiunile pe care doresc să le evidențiez sunt uh, cele noi. Trei dintre acestea sunt puncte care au fost deja elaborate în poziția comună. Noi credem că Introducerea unor despăgăbiri financiare pentru anumite practici de către liniile aeriene în propriilor interes merită să fie penalizate și uh, acceptăm acest lucru. Acestea au fost definite în regulament uh, ca overbooking și not boarding. Credem că mai există și alte chestiuni care duc la despăgubiri, unde <clears throat> compania aeriană e la fel de penalizată ca și pasagerul, dar pot fi desproporționate uh, aceste penalizări. Și noi credem că o soluție mai justă ar trebui să se găsească și trebuie să se găsească o despăgubire care țină cont și de rata achitată. Uh, iată <clears throat> Uh, care sunt prețuri uh, actuale, uh, de pildă, pentru o cursă de la Milano, intereuropeană, de 59 de euro, în comparație cu o cursă pe distanță lungă de 1447 de euro, iar despăgubirea, așa cum este prevăzut în momentul de față în regulament, ar fi aceeași, ar fi nejust. De aceea considerăm că ar trebui ca aceste despăgubiri să fie de minim 100, maxim 2500, dar să țină cont de uh, costul achitat. Apoi, mai considerăm că propunerea Comisiei nu merge suficient de departe pentru a face legătura între Uh, zboruri care fac parte din programul liniei aeriene respective și de aceea credem că ar trebui să avem mai deseori ocazia pentru a invoca circumstanțele extraordinare atunci când uh, e vorba de alte zboruri, pentru că altfel nu ați face decât să ne stimulați să anulăm respectivul zbor, să uh, avem un program mai redus și acest lucru nu ar fi în interesul consumatorilor, pentru că mulți dintre aceștia se vor trezi că au uh, posibilitatea limitate de a ajunge la destinația lor. În ceea ce privește rerutarea, vrem ca această obligație să fie în decurs de 24 de ore. Sigur că trebuie găsite alternative uh, de către uh, compania aeriană. Dar asta pentru a ne menține angajamentul și față de consumator. Apelez la dumneavoastră. Comisia a făcut eforturi pentru a Uh, menține oarecum costurile pentru taxele de rerutare, noi am sugera ca tariful maxim care să fie propus de către linia <clears throat> uh, aeriană acceptantă să nu depășească uh, dublul sumei achitate inițial. Și în ceea ce privește partajarea poverii. Nu. Cred că inițial, atunci când s-a anunțat revizuirea regulamentului, am crezut că se va ține cont de situațiile în care uh, a fost, au fost puse companiile aeriene datorită obligațiilor pe care le aveam. Noi acceptăm că trebuie să existe anumite penalizări în anumite cazuri, dar în alte cazuri avem obligația să ne îngrijim de pasageri, deși vina e în altă parte. Și noi considerăm că în aceste situații, sigur, noi uh, suntem de acord să ne îngrijim de pasagerii noștri în ziua în care sunt clienții noștri și în care au nevoie de noi, dar mm, considerăm că ar trebui și noi să avem dreptul să ne recuperăm costurile din partea părții vinovate. Și Sigur, dacă pasagerii se consideră tratați necorespunzător, atunci uh, pot să se adreseze nouă dar credem în același ă, timp că și noi trebuie să putem da mai departe acest lucru. și veți vedea și în ceea ce privește controlorii de uh, trafic care au venit cu taxe mai mari și de asemenea se pregătesc astfel de taxe uh, și din partea aeroportului. Noi vrem să găsim o echilibrare a situației pe diferitele elemente ale lanțului de evaluare de care depinde. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule Hanlon. Acum și punctul de vedere a unui, uh, unei linii aeriene charter to Travel PLC, domnul Mike Bowers, consilier general. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru ocazia de a participa la această dezbatere. Foarte succint. Cine este TUI Travel PLC? Unul dintre grupurile turistice uh, cele mai mari la nivel internațional, cu venituri de 14,5 miliarde și o capitalizare de 490 de milioane. Avem 54.000 uh, de colegi, în principiu în Europa, 141 de uh, avioane. Deci, practic, avem o contribuție importantă la economia europeană. Iată și câteva dintre brandurile noastre. Unde vedeți zâmbetul, știți că acolo este vorba de TUI Travel PLC. Afacerea noastră constă în a-i duce pe europenii din climatul nordic eh, friguros, pe care îl vedem și afară, către destinații mai sudice. În noi sigur că funcționăm prin eh, linii aeriene, dar eh, în sânge avem turoperarea. Și businessul nostru sunt vacanțele Atunci când este vorba de întârzieri și de spăgubiri pentru întârzieri, adevărul este că Dumnezeu nu a făcut toate companiile aeriene egale. Faptul că există un impact mult mai mare asupra charterelor atunci când uh, e vorba de despăgubiri, e clar. N-a fost uh, ușor să punem mâna pe acest studiu, dar știm că există un studiu comandat de Comisia de la KPMG care analizează impactul asupra diferitelor tipuri de uh, companii aeriene pe perioada 2011-2012. Vezi că diferențele nu sunt mici. Charterele sunt afectate de 3-4 ori mai mult decât celelalte sectoare aviatice. Și de ce? E asta situația. Din două motive. Sunt mai multe întârzieri la chartere pentru că acestea nu anulează zboruri. Motivul pentru care nu anulează zboruri uh, este acela că, în baza directivei privind uh, pachetele turistice, au obligații față de uh, pasageri și turiștilor. Nu au zboruri zilnice, uneori chiar uh, Uh, săptămânale numai și au un um, coeficient de ocupare foarte mare. Deci dacă și-ar anula zborul, pasagerii practic nu ar avea niciun fel de soluție de rerutare. Ceea ce înseamnă că uh, la nivel operațional o anulare ar duce la o serie întreagă de amânări. Și apoi Uh, în mod tipic, charterele nu sunt așa de rezistente la uh, astfel de disrupții economice. Operează la nivel regional și Sigur, au o structură și infrastructură mai puțin dezvoltată, lucru care duce la întârzieri mai mari, pentru că există posibilități mai mici de a recupera întârzierile și de a repoziționa resursele. În același timp, clienții care au astfel de pachete turistice sunt mai bine protejați în baza acestei directive pe la pachetele turistice și pentru că merg în concediu, practic nu sunt la fel de stresați ca cei care călătoresc pentru afaceri. Practic, atunci când ceva nu merge bine și infrastructura turistică din locul vacanței poate să deservească respectivul client. Și la fel, când clientul pleacă de acasă, se poate baza pe ceva. De aceea există două opțiuni. Fie să se elimine uh, aceste tipuri de călătorii a uh, pachetelor turistice din regulamentul 261 sau să ne asigurăm că regimul care ni se aplică este proporțional cu natura uh, afacerii. În acest slide am inclus câteva dintre consecințele potențiale neintenționate ale acestui regim disproporționat. Pe partea stângă, caracteristicile turoperatorilor charter. Zburăm de pe aeroporturi regionale către aeroporturi mai mici și oferim o protecție sporită pentru turiști aceste uh, caracteristici sunt periclitate de către acest regim disproporționat. Și când vorbim de proporționalitate, vorbim și de costurile vacanțelor. Iată prețul noastre medii de vânzare și să luăm de pildă prețul mediu 400 de euro despăgubire la un preț de vânzare de 861. Deci dacă ai o întârziere de peste 3 ore, practic îți recuperezi jumate din costul uh, vacanței, ceea nu ni se poate, nu ni se pare proporțional. Deci întârzierile trebuie suficiente, suficient de lungi. În ceea ce privește punctele care declanșează despăgubirea, 5, 9 și 12 ore ni se par Uh, totuși uh, un compromis rezonabil, iar în ceea ce privește circumstanțele extraordinare, acestea ar trebui adaptate la specificul profilului nostru. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la partea consumatorilor, unde avem doi vorbitori, în primul rând din partea Centrului European al Consumatorilor, Iolanda Gerzels, directorul al uh, biroului din Suedia. Aveți la dispoziție 10 minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc Comisiei Trans pentru că ne-a invitat să prezentăm și perspectiva consumatorilor. Am să încep cu o prezentare scurtă a Centrului European pentru Consumatori. Există astfel de centre în aproape 28 de state. Croația ni se va alătura la 1 uh, iulie 2013 și apoi Norvegia și Islanda. Aceste centre sunt confinanțate de Comisie și de statele membre. Promovăm uh, încrederea consumatorilor în situații de tranzacție transfrontaliere. Oferim informații și sfaturi referitoare la drepturile consumatorilor în cadrul UE și inform- um, Comisia Europeană și alți actori implicați în funcție de experiența noastră practică, um, ce ține de fiecare caz. Promovăm de asemenea soluționarea alternativă a litigilor. Organizăm de asemenea campanii de informare, publicăm sondaje, consultări online. În timpul 2000, eh, anului 2012, rețeaua acestor centre a gestionat 72.000 de contacte aproape, s-au înregistrat 32.197 de plângeri, 32% eh, dintre aceste plângeri au vizat sectorul transporturilor, puteți vedea o diagramă referitor la cum gestionăm uh, plângerile. Consumatorul uh, ia legătura doar cu centrul pentru consumatori din țara sa. Noi um, încercăm să vedem uh, cine are legătura directă cu transportatorul, dacă lucrurile merg bine se rezolvă, dacă nu se trece la soluționarea alternativă a litigilor, dacă nu la organismele naționale de punere în aplicare a legislației sau recurgem dacă e nevoie la rețeaua de um, cooperare pentru protecția consumatorilor. De pildă, în Suedia, acesta din urmă este centrul național care sunt uh, opiniile noastre. Există probleme în ceea ce privește gestionarea cazurilor și soluționarea plângerilor, având în vedere interpretările diferite ale legislației relevante. Avem probleme în ceea ce privește redirecționarea și rambursarea zborurilor anulate. Aici depindem de bunăvoința liniilor aeriene. În ceea ce privește asistența oferită, există o discriminare, după cum putem constata, între diferiții transportatori. Uneori uh, nu se oferă informații necesare sau se oferă informații derutante consumatorilor de către personalul liniilor aeriene. Am avut numeroase probleme anul trecut, de pildă, cu insolvențele liniilor aeriene, o problemă crucială pentru pasageri. Avem apoi problema întârzierii zborurilor, în primul rând, refuzul transportatorilor aerieni să accepte existența problemelor, de pildă cazul Sturgeon. Noi salutăm propunerea de modificare a acestui regulament Știm că regulamentul nu aplică aceleași reguli referitor la plângeri ca și Convenția de la Montreal, conform articolului 45 aici. Credem că e o ocazie excelentă pentru a armoniza regulamentul, lucru în interesul tuturor. Credem că zborurile anticipate ar putea să se încadreze în noul regulament 261, având în vedere că probleme uh, apar pentru consumatori uh, din uh, aceste situații probleme similare cu cele care apar în urma unor întârzieri. Ni se pare că trebuie să se țină cont și să se insiste asupra principiilor de protejare a consumatorului. Termenele limită pentru plângere ar trebui luate în calcul din momentul în care pasagerul a fost informat corespunzător referitor la drepturile sale. Mi se pare foarte bine că s-a introdus conceptul circumstanțelor extraordinare și că acest concept a fost definit în anexa 1 la regulament. Credem însă că exemplele din anexă sunt mult prea generale pentru a sublinia clar ce înseamnă circumstanțe extraordinare. Știm că aici trebuie să se țină cont de specificitatea fiecărui caz. În plus, um, ar trebui să se țină cont de durata zborului. Ar trebui să ne bazăm revizuirea pe cazul Sturgeon. Știm că problema compensațiilor uh, și plăților de compensare este una importantă pentru liniile aeriene. În continuare, trebuie să luăm în calcul faptul că liniile aeriene nu pot limita redirecționarea la propriile companii. În articolul 8 ar trebui să se sublinieze și să se clarifice ce înseamnă redirecționare înspre alte moduri de transport. Mi se pare că uh, termenul de condiții de transport comparabile e mult prea vag. Uh, Credem că limita propusă de 12 ore e mult prea lungă, ar trebui să se țină cont de durata zborului pentru a lua în calcul mai bine impactul asupra experienței pasagerului. Ar trebui să existe condiții cu caracter obligatoriu în ceea ce privește furnizarea de informații pentru pasageri, pentru că acestea să știe dacă uh, devin parte la un acord sau la mai multe acorduri. În plus, ar trebui să se analizeze definiția nopții, dacă aceasta începe la ora 22. Mulți pasageri au nevoie, de pildă, de a fi cazați la hotel înainte de miezul nopții planificarea de urgență ar trebui să ia în calcul și aeroporturile de mai mici dimensiuni. În cazul experienței suedeze, avem astfel de planuri pentru două aeroporturi, și anume Stockholm și Göteborg. Articolul 7, aliniatul 3, plățile de compensare, idee foarte bine, însă în plus credem că pasagerul ar trebui să poată alege felul în care se face această compensare în cazul în care compensarea se face prin intermediul unor cecuri, există probleme suplimentare care apar pentru pasageri când vine vorba de încasarea acestor um, cecuri, încasare care presupune adesea costuri suplimentare. Articolul 7, aliniatul 5, regulamentul nu ar trebui să permită companiilor să devieze de la obligațiile lor, încheiind acorduri voluntare cu pasagerul. Există un risc aici important ca uh, prevederile să fie exploatate în defavoarea pasagerilor este foarte important să se sublinieze caracterul obligatoriu al prevederilor pentru protejarea consumatorilor. Articolul 9, aliniatul 4, limitele impuse la trei nopți ni se par uh, rezonabile. În plus, credem că suma presupusă de cazare ar trebui să țină cont de prețurile percepute de hoteluri din apropierea aeroportului. aeroportului. În plus, uh, Articolul 11, aliniatul 3, persoanele cu mobilitate redusă trebuie să informeze liniile aeriene cu cel puțin 48 de ore înainte, referitor la restricțiile la care sunt supuși. Au existat cazuri în care persoane cu dezabilități nu au informat în timp util uh, liniile aeriene, trebuie să se țină cont și de aceste situații, prevederi care nu sunt incluse acum în regulament. Articolul 1.1c, definiția persoane cu dezabilități sau persoane cu mobilitate redusă, credem că, de dragul clarității, ar trebui introdus în text o definiție completă. Articolul 5.5, planurile de urgență ar trebui să includă trimiteri la pasagerii cu dezabilități sau mobilitate redusă. Articolul 14, aliniatul 3, obligația de a informa pasagerii prin căi alternative nu ar trebui să restrângă, să impună limite persoanelor cu dezabilități de ordin vizual sau alt tip de uh, dezabilitate și informațiile ar trebui să fie disponibile tuturor pasagerilor. Articolul 14, aliniatul 1. Operatorul aerian ar trebui să fie responsabil de informațiile furnizate, informații care ar trebui să fie prezentate clar la aeroport și în ceea ce privește um, îmbarcarea și refuzul la îmbarcare. La articolul 16a, cerințele de informare impusă transportatorilor aerieni ar trebui să fie extinse pentru a include și mediatori um, sau transportatorii care practică um, ofertele uh, de uh, călătorie pe pachete mulți transportatori aerieni recurg la linii aeriene sau au acorduri uh, parțiale cu alți transportatori. Chiar dacă pasagerii sunt informați referitor la linia aeriană care operează zborul, adesea apar probleme. timpul propus, uh, intervalul de 3 luni la articolul 16 a aliniatul 2, nu ține cont de faptul că pasagerul din diferite motive poate nu reușește să dea curs cererii sau pasagerul nu a fost informat referitor la drepturile sale. Plângerea trebuie înaintată într-un interval rezonabil intervalul care ar trebui să înceapă din ziua în care zborul trebuia să se fi desfășurat sau s-a desfășurat, dar doar după ce pasagerul a fost informat corespunzător. Președintele intervine, roagă vorbitoarea să se apropie de sfârșit. Da, mulțumesc, am să mă apropie de sfârșit. Această informare ar trebui să aibă caracter gratuit pentru pasageri și, în ultimul rând, ar trebui armonizate consecințele întârzierilor și anulărilor. Uh, ultimul diapozitiv, aș dori să abordez să abordez un ultim punct, și anume, consumatorii ar trebui să poată călători în siguranță, știind că linele aeriene vor respecta drepturile lor și că regulile se, va, se aplică în mod uniform tuturor. Președintele intervine încă o dată, îi reamintește vorbitoare că și-a depășit timpul. Da, am încheiat aici, domnule președinte, vă mulțumesc. Next from the European Consumers Organization, Buick is Ursula Packel, Director Urmează doamna Ursula Pacl, um, director general adjunct de la Organizația Europeană pentru Drepturile Consumatorilor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru faptul că ați invitat și BIUC la acest eveniment important. Aș dori să încep prin a sublinea că BEUC este o organizație uh, Uh, care întrunește 41 de organizații ale consumatorilor ca membri și pentru că liniile aeriene a subliniat faptul că au o poziție coerentă, vreau și eu să vă reasigur că și noi avem o, o poziție foarte coerentă atunci când este vorba de drepturile pasagerilor în traficul aerian. Și iată, deci, poziția noastră pe care am uh, plăcerea să vă prezint astăzi. Pentru că sunt ultima vorbitoare, înainte de a analiza diferitele elemente ale regulamentului, aș dori să arăt care este poziția noastră și de ce este nevoie de această revizuire. Cred că s-a spus foarte des din partea consumatorilor și, așa cum a menționat și colegul din partea ECCC, că tra- sectorul aerian se caracterizează printr-o creștere a numărului reclamațiilor. Există probleme cu interpretarea, punerea în aplicare a regulamentului și există și un refuz sistematic a unei serii de companii aeriene pentru a se îngriji de pasageri și de a le oferi despăgubirile care le datorează. Conform Raportul ECCC, numărul de reclamații a crescut cu 96% în ultimii 5 ani și un membru din Regatul Unit a făcut o evaluare în 2010, în care s-a arătat că 44 de pasageri care s-au confirmat cu întârzieri nu au beneficiat de asistență. Membrul nostru <clears throat> danez a arătat că doar 14 uh, consumatori au beneficiat de despăgubiri și doar uh, pentru întârzieri și doi pentru întârzieri și în Germania s-a constatat că doar patru linii aeriene au oferit astfel de despăgubiri în caz de amân de, îmi cer scuze, întârzieri și doar la solicitarea pasagerilor. Dați-mi voi acum să revin asupra celor aspecte care sunt importante pentru pasageri. Trebuie să aibă încredere că pot ajunge la timp la destinații și dacă apar probleme și apare o întârziere, atunci pot avea încredere că vor fi îngrijiți. Din păcate, aceasta este, nu este neapărat ceea ce va oferi revizuirea așa cum a fost ea propusă acum. Din păcate însă există o indicație foarte clară care ne spune că această revizuire ar slăbi de fapt toate prevederile deja dezvoltate până acum de către diferi și care s-au ocupat de acest subiect și sentințele Curții Europene de Justiție. O ne Uh, adaptarea industriei la aceasta ar putea fi uh, pedepsită după aceea. De asemenea, studiul de impact pare să insinueze că mai puține obligații ar putea să fie o motivare, o încurajare pentru a se plia la noile reguli, ceea ce nu este neapărat poziția de plecare pe care am avut-o la început. Aș vrea să trec prin drepturile principale mm, ale pasagerului, dreptul la compensare despre care am vorbit deja. Există dreptul de, la compensare pentru întârzieri foarte lungi, care însă se împarte și el în 5 ore, 9 ore, 12 ore, dar nu respectă uh, sentința Sturgeon a Curții Europene de Justiție de întârziere de 3 ore, care înseamnă anulare. E vorba de o regulă care se aplică paușal la toate tipurile de întârzieri, ceea ce este mult mai simplu, oarecum de înțeles, și pentru consumator, dar și pentru mm, companii. Argumentul comisiei pe care l-am uh, citit astăzi din nou, și anume că uh, treia ore ar duce la mai multe anulări, nu este neapărat un argument foarte plauzibil, pentru că compensarea oricum este obligatorie, fie că e vorba de o întârziere, fie că e vorba de o anulare. Următorul punct uh, este dreptul la asistență în condiții extraordinare. Considerăm că reducerea la trei nopți și 100 de euro pe noapte ar uh, pune consumatorii și pasagerii într-o situație cât se poate de dificilă. Considerăm că este un răspuns disproporționat la excepțiile pe care le-am avut atunci când a fost uh, erupția vulcanului. După cum am spus, aceasta nu trebuie să fie considerată norma, iar sentințele Curții Europene de Justiție nu se respectă în acest context. Considerăm că consumatorii ar avea foarte mari uh, probleme să găsească un hotel la 100 de euro în situația în care se vor găsi pierduți într-o țară pe care nu o cunosc, poate de multe ori și într-o țară cu o limbă pe care nu o vorbesc și în care nu cunosc prețurile locale. Deci ar trebui să ia exact ceea ce li se oferă, ceea ce ar putea să ducă la pasageri uh, care să rămână pe străzi. Am vrea de aceea să păstrăm regulile actuale în ceea ce privește circumstanțele excepționale și dreptul la asistență. Un alt punct se referă la redirecționare, care este uh, o mișcare foarte pozitivă din partea Comisiei în uh, încercarea de reformulare, dar înainte de um, implicarea altor anii, uh, cred că este mai realist să ne gândim că în anumite aeroporturi nu există foarte multe zboruri și de deci ce redirecționarea ar trebui să fie făcută pe oportunitatea, prima oportunitate existentă care să poată să evite obligații de cazare. Uh, Ideal, redirecționarea ar fi o opțiune pentru întârzierile foarte lungi. Acesta ar fi ideal pentru consumator să ajungă cât mai repede la destinație, bineînțeles. Politica nou show ului a fost menționată deja de către colegul meu de la IATA. Aș vrea să vă spun că nu sunt de acord cu ceea ce ați spus, pentru că nu e vorba de un drept corect pentru cetățeni. Sunt absolut împotriva acestei interpretări. Între timp, avem o serie de sentințe ale Curții Europene de Justiție care spun că politica de no-show, fie în care consumatorul trebuie să plătească o taxă pentru a se urca pe un avion pe care a plătit biletul sau să nu îi se permită uh, îmbarcarea, nu este un lucru corect și nu ar trebui să se, con- să se continue cu această practică. Mi se pare că această soluție care a fost propusă de comisie nu este uh, bună și că ar trebui să se interzică folosirea clauzei de no-show în contextul în care consumatorul a plătit deja un bilet. O altă problemă se referă la nevoia de clarificare în listele propuse. Suntem însă îngrijorați că propunerea pe care au făcut-o aduce la interpretări ulterioare, pentru că anumiți termeni nu sunt în continuare foarte clari. Există probleme tehnice în care este uh, situația în care uh, se poate considera o circunstanță extraordinară și cum este ea definită. Credem deci că în definiția aceasta e o problemă, pentru că în regulamentul uh, actual se spune că compania trebuie să dovedească că a făcut eforturile, toate eforturile posibile pentru a evita uh, Uh, o distrupere a călătoriei. Există anumite elemente din propunere care sunt pozitive, însă aș vrea să le menționez pentru a vă încuraja să le păstrați pe acestea. Deci zborurile de conexiune care sunt, uh, sunt um, uh, pe care, la care călătorul nu a mai ajuns trebuie să fie acoperite acum de către acest regulament și așa este cazul. Apoi dreptul la redirecționare care este valabil și pe alte tipuri de transport, mijloace de transport. De asemenea, și uh, plângerile consumatorilor trebuie să fie subiectul unei proceduri mai bună, pentru că trei luni pentru a înainta o plângere nu este suficient. Trebuie să le dăm mai multe șanse consumatorilor de a se exprima. Există câteva elemente care lipsesc însă din uh, regulament pentru a proteja cu adevărat consumatorul. Vreau să menționez două dintre ele. În primul rând, politica de no-show este de fapt doar vârful icebergului. Toți membrii asociației noastre au uh, făcut uh, cercetări pentru a vedea uh, care este situația, pentru a merge să dea în judecat și companiile aeriene, câteodată care au răspuns la recomandarea IATA, n-au răspuns pozitiv la cerințele lor. Deci, în foarte multe state membre ne-am dorit să existe o listă, de, o listă neagră a termenilor contractuali care să nu poată fi aplicați uh, abuziv. În ceea ce privește insolvența de care vorbea Iolanda, colega mea, este foarte importantă pentru consumatori, pentru că nu suntem convinși că comunicarea pe care a înaintat-o Comisia Uh, poate să arate, mai ales în ceea ce privește acțiunile voluntare, uh, poate să fie considerată suficientă. Am avea nevoie de o garanție suplimentară obligatorie pentru companiile aeriene care să poată să fie acoperite în cazul în care dau faliment. Și ultimul slide al meu vorbește de concluzii. Este vorba de uh, un lucru evident și anume că sentințele Curții Europene de Justiție nu au fost considerate și foarte multe din aceste sentințe au fost absolut ignorate, ceea ce nu este în regulă să se evite jurisprudența în halul acesta. Uh, de asemenea, uh, mi se pare că este bine să lansăm un apel la adresa Parlamentului European pentru a ne asigura că uh, se fac îmbunătățirile corespunzătoare în linie cu poziția Parlamentului inițială. Mulțumesc. Aș vrea acum să dau cuvântul deputaților și aș vrea să încep cu raportorii din umbră doamna Vernio și doamna Lichtenberg, domnul Taylor, doamna Foster și dacă mai doresc și alți deputați să ia cuvântul, vă rog să se scrie pe listă. Let me know. I got Mr. Benyon. Domnul Benyon. Senalova. Doamna Senalova. Mai dorește cineva cuvântul? Benin, Sanilova, pe lângă cei patru pe care i-am numit ca raportor din umbră. Începem cu doamna Verniu, uh, timp de patru minute, vă rog. Bernadette Verniu, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Ne aflăm uh, aici uh, pentru a discuta despre o revizuire extrem de importantă, dar și extrem de delicată în cadrul crizei economice cu care ne confruntăm. Pentru că este vorba, în primul rând, și pot să spun în calitate de reprezentant al grupului socialist și democrat și uh, care mă ocup de uh, protecția consumatorului în Comisia IMCO. Este vorba deci în Comisia TRAN de îmbunătățirea drepturilor pasagerilor, dar este vorba și de a ține cont de realitățile și dificultățile în domeniul transportului aerian. Companiile aeriene și aeroporturile trebuie să găsească un modus vivendi pentru a putea să uh, colaboreze pentru o gestiune mai bună a drepturilor pasagerilor, fără să pună acești pasageri într-o situație dificilă din punct de vedere economic. Iar ceea ce vedem acum și în calitate de raportor din umbră pot să confirm acest lucru este că există un lobby puternic din partea multor uh, actori, fie aeroporturi, fie companiile aeriene, turoperatorii și clienți, pentru a auzi, și am auzit tot felul de variante contradictorii și pasagerul este, bineînțeles, prost informat din acest context. E vorba de, în primul rând, un, nevoia unui, de un plan de urgență pentru aeroportul, ceea ce este o bună propunere pe care ați făcut-o și dumneavoastră. Însă mai există și alte preocupări și aeroporturile, cred eu, au îngrijorări pe bună dreptate din cauza că companiile aeriene câteodată încearcă să se lepede de responsabilitatea lor, cel puțin în ceea ce privește o permanență a unei persoane de contact. Uh, de asemenea, și turoperatorii susțin interdicția unor practici de anulare a uh, zborului de retur dacă n-ai venit, ai făcut nou show la zborul de dus, însă companiile vor să păstreze această regulă. Deci trebuie să găsim uh, un echilibru. Și aș vrea să mă refer la ceea ce a spus uh, ultima vorbitoare din partea BEUC, și anume că trebuie, în fine, să ajustăm întârzierile atunci când e vorba de o redirecționare, de exemplu, o ajustare a itinerariului din partea companiei, pentru că aceste 12 ore mi se par extrem de lungi. Când ești pasager și ai o familie, 12 ore reprezintă foarte mult. Este Sigur, iar la circumstanțele extraordinare nu putem să facem o listă exhaustivă, dar totuși trebuie să încercăm să găsim o definiție mai adaptată, pentru că acest termen de extraordinar înseamnă tot și nimic până la urmă. Deci trebuie totuși să încercăm să mergem mai departe cu această propunere. În ceea ce privește contractele, apoi, cred că este foarte important ca majoritatea pasagerilor care iau, își cumpără un bilet, știu că uh, responsabilitatea companiei este să pună să facă un contract lizibil, un contract uh, inteligibil pentru toți pasagerii și trebuie ca pasagerii să fie foarte bine informați despre drepturile lor în cazul în care intervin probleme. În cazul în care intervin probleme de întârzieri, de exemplu, să știe la ce au dreptul și așa mai departe. În cazul unor bagaje pierdute, de exemplu, la companiile low cost și eu mai zbor cu ele câteodată, pasagerii câteodată uh, nu știu că nu pot să cumpere nimic în aeroport. Cred că la început unul dintre intervenienți a spus același lucru. Vii cu un bagaj de mână, vin cu deci bagajul meu de mână cu toate documentele, cumpăr un parfum sau un cadou uh, la uh, aeroport și sunt obligat să-l pun în uh, bagajul de mână. Dacă nu încape, trebuie să-l las acolo, ceea ce nu este admisibil și pasagerul nu este informat despre acest lucru înainte. Pentru celelalte companii aeriene am văzut în cazul despăgubirilor că există foarte multe disparități între companiile low cost și companiile de linie. Trebuie și aici să încercăm să găsim o cale de mijloc, după părerea mea, între indemnizațiile pentru pasageri și compania aeriană. Dar nu vreau să intru acum în detalii. Există foarte multe puncte de detaliu care însă fac diferența fundamentală între problemele existente și aceasta este ceea ce trebuie să discutăm, după părerea mea. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Salister. Patru minute esimees, kuna aega on vähe, siis ma paraku jätan kõik viisakusavaldused ära ja lähen. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi uh, să trec direct la miezul problemei. Mie mi se pare că sugestia comisiei este criticabilă din mai multe puncte de vedere. Prima parte se referă la plata de despăgubiri doar după ce întârzierea depășește 5 ore pentru zborurile în Europa. Asta ținând cont că majoritatea zborurilor din Europa sunt doar de 2 ore și jumătate în medie. E de asemenea îngrijorător faptul că în caz de circumstanțe excepționale, uh, defecțiunile mecanice se referă doar pe partea, pe respectivul segment. Însă, o problemă pentru o companie aeriană mică poate duce la probleme în lanț pentru alte cinci zboruri. Apoi altă problemă se referă și la rerutarea în termen de 12 ore, pentru că deseori mici operatori deservesc aeroporturi unde nu există zboruri de noapte. O problemă semnificativă din propunerea Comisiei se referă de asemenea la definiția anulărilor. E dificil să descrie o situație în care pilotul constată de pildă o problemă tehnică sau un pasager se îmbolnăvește. Și ca pilotul așadar să nu poată ateriza mai repede, în altă parte, riscând astfel uh, securitatea pasagerilor. Eu cred că acest lucru trebuie reanalizat. Apoi, când e vorba doar de un segment, uh, da, este prietenos față de pasageri, dar uh, disproporționat pentru că ar fi dificil pentru companiile aeriene să aibă o strategie de marketing pentru așa ceva. Știm că companiile low cost nu oferă întotdeauna și întoarcere, ceea ce reprezintă o problemă pentru pasageri. Cursele charter. Aici trebuie să vedem dacă operatorii de chartere ar trebui incluși sau nu în acest regulament. Mai sunt probleme și cu întârzierile lungi. De asemenea, trebuie să mai nuanțăm și partea cu bagajele. Ce este bagaj de mână, ce se poate aduce la bord în plus față de bagajul de mână. Am auzit de cumpărăturile de pe aeroport. Uh, toate aceste lucruri trebuie mai bine reglementate. Despre zborurile de conexiune am vorbit destul de mult. Eu cred că echilibrarea responsabilităților este un lucru important, astfel încât să nu existe un dezechilibru între cursele scurte și cele lungi. Problema semnificativă se referă la informarea pasagerilor din timp atunci când uh, e vorba de întârziere sau de anulare sau, de pildă, cu privire la alte informații uh, ca, precum bagajele. Aceste lucruri trebuie să fie puse la dispoziția pasagerilor care trebuie să știe cu ce anume pot lua la bord, de pildă, în cazul bagajelor. Aș dori să mulțumesc tuturor participanților noștri de astăzi și cred că ar fi bine dacă am reușit să ajungem la o formă finală care să ne placă tuturor. Mulțumesc, doamna Lichtenberger, 4 minute. Acum, dacă ascult această dezbatere, mă enervez de numă numă, pentru că până la urmă nu este vorba de drepturile pasagerilor, ci de drepturile liniilor aeriene vis-a-vis -vis de pasageri și nu invers, așa cum ar trebui să fie. Pentru că dacă pe lângă propunerea foarte proastă a comisie mai includem și propunerea liniilor aeriene, în final ne trezim cu o problemă uriașă. Mi-am vorbit cu avocați care mi-au spus că 80% dintre reclamațiile care erau posibile până acum ar dispărea printre acest prin intermediul acestor reglementări noi, ceea ce înseamnă că pasagerii rămân undeva deoparte și uh, practic sunt uh, priviți ca un deranj, nu ca un client pe care trebuie să-l deservești. În ceea ce privește detaliile, trebuie să spun că sunt foarte dezamăgită de faptul că în cazul persoanelor cu dizabilități, de pildă, nu s-au operat îmbunătățiri și aici ar fi absolut necesar. În momentul de față, anumite linii aeriene le solicită certificate medicale în ceea ce privește dezabilitatea lor, dizabilitatea lor și acest lucru nu poate fi acceptat. Eu cred că aici trebuie să existe îmbunătățiri și suntem în stare în această comisie să facem acest lucru. În ceea ce privește informațiile puse la dispoziție la timp, ultima dată când am avut întârziere cu un zbor, mi s-a spus acest lucru pe mobilul meu cu o jumătate de oră după ora oficială de plecare, ceea ce bineînțeles că m-a ajutat foarte mult, pentru că eram deja la aeroport și am mai uh, fost acolo o oră, am mai pierdut o oră acolo. Forța majoră nu a fost mai bine definită și se poate folosi în continuare defecțiunea tehnică pentru a evita despăgubirile. Permiteți-mi și observație personală. Mă supără uh, în special faptul că li se reproșează pasagerilor că acționează uh, intenționat pentru a obține despăgubiri din partea liniilor aeriene. Pe pentru că, de regulă, un pasager care trebuie să călătorească mult cu avionul, este până la urmă la dispoziția liniilor aeriene. Practic nu ai altă alegere, altă opțiune. Eu uh, am renunțat la anumite plângeri pentru că nici la cele pe care le-am formulat n-am primit răspunsuri. Eu cred că și aici vorbesc foarte serios. Trebuie să îmbunătățim drepturile pasagerilor și nu să le înrăutățim. De la 3, de a merge de la 3 ore la 5, de a veni cu o definiție foarte uh, vagă a forței majore, uh, în punct din punctul meu de vedere, reprezintă o problemă foarte mare, mai ales că se păstrează și aceste zone gri. Și faptul că și 5 ore vi se mai pare uh, puțin, ținând cont de faptul că 80% din reclamații ar uh, dispărea. Nu mai am în aceste condiții niciun fel de înțelegere pentru că aviația până la urmă se leagă de mobilitatea în Europa. Îmi cer scuze pentru afirmațiile mele de acum, dar uh, câteva din pozițiile reprezentanților companiilor aeriene mi s-au părut uh, exagerate. De pildă atunci când trebuie făcută o evaluare economică. Poate că un pasager uh, va trebui să dovedească și cât câștigă pentru a putea să ceară o despăgubire și dacă e prea bogat poate nu-i se dă nimic. Deci am senzația că sunt lucruri pe care le consider a fi o problemă și un ultim lucru. Pentru că, până la urmă, în Europa există o structură de monopol. Dacă, în pofida acestui fapt, vreți să puneți pasagerul în centrul afacerii dumneavoastră, atunci trebuie să schimbe ceva și din atitudinea dumneavoastră. Îmi pare rău că nu mai pot rămâne pentru continuarea discuției, dar am în paralel și altă comisie unde trebuie să prezint un dosar. Mulțumesc! Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Fost. Well, I think we might as well all give up. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că am putea renunța și să mergem acasă, pentru că dacă vreți să continuați să zburați în următorii ani, se pare că în ritmul ăsta nu o să mai zboară nimeni, nu o să mai zboare nimeni la niciun aeroport regional. Îmi cer scuze față de reprezentanții um, grupurilor de consumatori. Eu am lucrat în acest sector o mare parte a vieții mele și există multe situații în care oamenii nu sunt tratați în mod corespunzător și acest lucru nu poate fi tolerat. Marea majoritate a afacerilor sunt lansate pentru că oferă un bun serviciu, un bun produs. Și vorbim acum de cum abordăm produse care nu se încadrează în normele impuse. Cum ne asigurăm că consumatorii, fie că iau un bilet de tren, un bilet de autobuz sau un bilet de avion, primesc um, și li se oferă o bună of- ofertă. Trebuie să ne asigurăm că, odată ce se încheie acel contract între client și um, operator între, și între transportator, se respectă termenii acelui contract. Trebuie să ne asigurăm că termenii sunt transparenți, că agentul care face handlingul la sol îți cunoaște produsul, dacă ești linie aeriană, că pasagerul știe ce se întâmplă în cazul unor întârzieri, Și, după cum spunea și antevorbitorii mei, cred că în ritmul actual, dacă e să venim din Marea Britanie, va trebui să notăm peste canalul Mânecii. Și nu mai avem alternative. Noi ne-am luptat uh, pentru a ne asigura că aeroporturile regionale joacă un rol important. Vrem ca, porturile, ca aeroporturile noastre regionale să aibă o bună activitate economică și trebuie să facem eforturi în acest sens. Acest lucru nu înseamnă că încercăm să pedepsim pe toată lumea și, prin urmare, să facem să iasă din afaceri. Trebuie să găsim o soluție practică am avut o întâlnire productivă cu raportorii din umbră. Cred că comisia a venit cu niște propuneri uh, bune am cerut lămuriri. Eu, personal, uh, am să rămân cu exemplele furnizate de transportatori. De pildă, interacțiunile. Mi se pare că deja interacțiunile merg foarte lin. E un proces care s-a dezvoltat foarte bine în următorii 40 de ani. Dacă ar fi să renunțăm, ar însemna un regres. Cred că aceste interacțiuni joacă un rol esențial și nu vreau să se deterioreze acest sistem nu s-a ținut cont și de efectul de contagiere. S-ar putea să fie un efect de contagiere poate nu imediat, ci o zi mai târziu, pentru că e foarte greu să se anticipeze circumstanțele și consecințele de fiecare dată. Piața zborurilor charter e una cu extrem de diferită pentru că uh, aceste zboruri nu sunt, aluca, nu sunt anulate, pentru că de multe ori se îndreaptă spre destinații um, izolate, îndepărtate. Și e clar că nu ar trebui să se încadreze în regulamentul 206 1 sau um, pachetele de călătorii. În ultimul rând, în ceea ce privește neprezentarea, da, uh, ne ajungem nicăieri dacă zburăm cu avioanele goale, pentru că în curând um, agențiile de mediu vor începe să ne, să ne întrebă cum zburăm cu avioanele goale. Dacă în cele din urmă eu mi-am zbor dus întors, e hotărârea mea eu dau click pe buton. Deci există și o obligație de partea consumatorului. Discuția cred că a fost una foarte interesantă. Comisia a făcut un adevărat efort în anumite puncte, dar trebuie să avem grijă. Trebuie să încercăm să ajungem la un echilibru. Dacă nu vrei să intri în afaceri, n-ar trebui să faci acest lucru și, ce puțin din punctul nostru de vedere, vom continua să colaborăm cu raportorul, să ajungem la o soluție fezabilă care să creeze locuri de muncă, să le ofere consumatorilor o alegere și să ne permită și nouă să venim aici din când în când cu avionul. Mulțumesc, domnul Benion, două minute. Mulțumesc, am câteva observații de făcut, am să încerc să fiu subcint. În linii mari, cred că drepturile sunt uniform uh, distribuite între industrie și pasageri, dar există câteva puncte care merită atenția noastră. Există um, câteva puncte importante acest sistem uh, Hope and Spoke, uh, anumite cerințe, riscurile despre care s-a vorbit și există câteva puncte pe care le-am abordat și eu, acea regulă referitoare la un singur bagaj. Uh, da, aveți dreptate în deoseb liniile low cost și altele impun limite în ceea ce privește bagajul de mână. Cred că nu trebuie să fim doar înțelegători, ci și raționali. La ora actuală, tocmai acele persoane care au care călătoresc cu cele mai puține bagaje sunt cele mai uh, penalizate pentru că de multe ori uh, se întâmplă că uh, doamnele călătoresc cu un bagaj de mână și geantă și nu reușesc să-și pună geanta în uh, bagajul de mână. Dar cred că ar trebui să se permită acestor persoane să călătorească cu ambele um, uh, piese de echipaj. Am analizat posibilitatea redirecționării multiple, de ce nu? Acum luăm în calcul chiar posibilitatea combinării biletelor de avion cu biletele de tren. Eu, personal, când am aterizat la Charles de Gaulle în Paris, erau 304 TGV-uri care mergeau la Strasburg. Și cu întârzierile înregistrate eh, de zboruri, a trebuit în cele din urmă să plătesc dublul prețului unui bilet de tren cu întârziere aferentă. Mi se pare aberant oamenii care călătoresc în interes de afaceri, de pildă un zbor de o oră, merg la întâlnirea de afaceri, după care se întorc în cursul aceleiași zile, întârziere de 5 ore, practic se anulează întâlnirea de afaceri. Problemele tehnice, da, trebuie să fie foarte specifice, foarte punctuale. Eh, bineînțeles, eh, oricine poate da vina pe probleme tehnice și să scape ușor. Overbooking, eh, probleme, poate provoca probleme um, în cadrul familiei sau în cadrul celor care călătoresc în grup. Și iată, trebuie să ținem cont de acest lucru când vorbim de overbooking. Da. Am să rog membrii, spune domnul președinte, să se încadreze în interval de două minute alocat. Doamna Salanova. Vă mulțumesc, domnule președinte. A fost o discuție foarte interesantă, o oră foarte interesantă de prezentări. Multe s-au spus deja, așa că am să fac câteva uh, observații succinte. Cred că ar trebui să ne gândim la circumstanțele extraordinare, la regula referitoare la un singur bagaj în ceea ce privește zborurile de legătură și informațiile furnizate pasagerilor, Mi se par puncte foarte importante. Cred că trebuie să le oferim informațiile necesare pasagerilor înainte ca aceștia să sosească la aeroport. Astfel, um, dacă nu se furnizează aceste informații, mulți pasageri, inclusiv um, familiile cu copii mici, ajung în situații extrem de problematice. În ultimul rând, eu um, personal am rămas dezamăgită de faptul că nu s-a înregistrat niciun progres în situația de insolvență a transportatorilor aeriene și sistemul uh, de recurs colectiv. Doamna Ayala Sander. Después de haber conseguido eh, cumplir todo da, mulțumesc, domnule președinte. Ne aflăm într o eh, într-o perioadă de exercițiu, într-un exercițiu extrem de dificil după ce am încercat să um, elaborăm prevederi viabile pentru toată lumea. Acum este un moment oportun pentru um, a face eforturi. Criza nu ar trebui să fie un motiv pentru a regresa, ci din potrivă. Cred că am făcut un exercițiu cu toate sectoarele și, având în vedere progresul făcut în ceea ce privește dreptul pasagerilor și ținând cont de toate posibilitățile existente, revenim la acest sector al traficului aerian și putem moderniza drepturile pasagerilor. Nu ne putem permite așadar să facem un pas înapoi. E un dosar important și cred că noi, în mare parte, suntem uh, pasageri obișnuiți ai avioanelor, majoritatea venim la Bruxelles cu avionul, iată de ce cu toții avem uh, experiența, experiențe bune sau rele cu ce se întâmplă cu drepturile noastre în uh, situații adesea uh, care se întâmplă mult prea des. Am putea spune chiar că există anumite situații obișnuite care fac parte din peisajul tradițional al călătoriilor. Există însă companii, îndeosebi anumite companii, care abuzează de capacitatea lor de a-i maltrata și spun maltrata într-adevăr pe pasageri. Comisia încearcă să vină cu o soluție ținând cont de contextul de criză economică, dar nu putem acum, având în vedere că mai e un an până la alegeri, să deteriorăm situația pasagerilor. Eu înțeleg că și companiile aeriene au profitat de pe urma democratizării traficului aerian, de pe urma entuziasmului cetățenilor europeni să călătorească, să meargă în vacanță. Nu putem acum, după ce le-am permis cetățenilor să se bucure de aceste drepturi, acum, în context de criză, să renunțăm la drepturi importante care apoi se uh, vor răsfrânge asupra calității călătoriilor. Uh, formarea personalului joacă un rol important, vorbim de abuzul uh, făcut de companii, companii de low cost, iată un alt punct important și posibilitatea ca um, companiile, aeroporturile și, pasagerile, și pasagerii să știe fiecare care e răspunderea lor. Domnul Riche, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să vorbesc decât de o problemă, deși am vorbit despre mai multe probleme aici, și anume despre surbucare. Deci, uh, când un pasager a cumpărat un bilet, a semnat de fapt un contract în momentul în care plătește biletul. Aceasta um, înseamnă că se trebuie respectate toate clauzele din acest contract care sunt deja prevăzute la momentul rezervării. Din câte știu eu, nu există nicio clauză care permite companiei aeriene să reia un titlu vândut. Deci aceasta înseamnă că, de fapt, este penal ceea ce fac companiile, pentru că vând de două ori un contract care, care deja l-au vândut odată, cum vânzând un bilet. Și, deci, în această directivă, eu cred că acest subiect ar trebui să fie unul pe care trebuie, într-adevăr, să uh, insistăm. E vorba de un delict în domeniul dreptului comun și, deci, cred că e nevoie să eliminăm acest abuz din partea companiilor aeriene. Bineînțeles că nu există o clauză care spune că trebuie să fie avionul plin, deși câteodată ne-ar place ca sloturile să fie mai bine gestionate, dar eu ceea ce vreau să spun este că, în legătură cu acest această clauză contractuală, eu voi încerca să introduc măsuri foarte, foarte constrângătoare. Mulțumesc. Iar acum, în final, din partea mea, dacă îmi permiteți, aș vrea să spun foarte clar uh, ceea ce am înțeles eu din ceea ce s-a discutat până acum, și anume că regulamentul uh, acesta a fost tratat diferit de către companii aeriene diverse este de asemenea și foarte evident că e nevoie de o reformă. Însă problema este că anumite companii respectă regulile și altele nu neapărat, ci din contră încearcă să derive de la aceste reguli cât se poate de mult. Cred că aici uh, membrii, bineînțeles, uh, deputații încep să se enerveze și asta este ceea ce trebuie să rezolvăm. Problema pe care a menționat-o doamna Ayala Sender arată că există o ignoranță totală în uh, aeroportul, nu numai a staffului, ci și a staffului de handling la sol, despre ce este un drept al pasagerului și care sunt, de fapt, prevederile acestor drepturi. Poate că mulți dintre dumneavoastră au auzit povestea mea în care am uh, fost la Manchester uh, aproape atacat cu arme din cauza că am cerut uh, insistent drepturile mele de pasager uh, în momentul în care s-a anulat un zbor. Probabil că și dumneavoastră și ați auzit de o problemă pe care am avut-o cu un charter din compania dumneavoastră, spune președintele, pentru că am avut într-adevăr probleme foarte mari cu anumite din aceste evenimente. Însă ceea ce vreau eu să spun este din experiența plângerilor din circumscripția mea electorală. Majoritatea lor nu se referă la chestiuni de interconectare, ci la o chestiune de pe puncte, adică de zboruri de la A la B. Foarte multe sunt probleme legate de chartere, dar uh, zboruri tot așa de la A la B. Sunt de acord cu doamna Foster care spune că dacă vorbim de directiva uh, pasagerilor nu ar trebui să se primească compensări numai uh, pentru anumite situații, ci și pe celelalte, însă unele persoane care sunt uh, pe un anumit zbor nu au aceleași drepturi în toate condițiile și cred că uh, deputații trebuie să, re, să insiste pe problema forței majore și văd că și din partea dumneavoastră au venit comentarii în acest sens. Cred că în anumite instanțe se simte că mm, se vede că Comisia a făcut progrese la revizuirea acestui regulament și în alte domenii nu a mers prea departe propunerea Comisiei. Aceasta este deci uh, părerea președintelui acestei ședințe, dar ne bucurăm de dezbaterea care va mai veni. Acum uh, câteva comentarii finale în primul rând din partea comisiei și după aceea în final din partea raportorului. Domnule Colson, doriți să mai adăugați ceva domnul din partea comisiei? No, Mr. Chairman. Thank you. Nimic, domnule președinte, mulțumesc. Foarte bine. Domnul Bach, raportor, vă rog, dumneavoastră aveți cuvântul acum. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich denke, wir haben ein Mulțumesc, domnule președinte. Cred că am avut o după amiază foarte interesantă cu diferite contribuții și cred că și dumneavoastră ați tras deja concluziile corecte. Din partea mea am uh, subliniat câteva puncte chiar în introducere și am spus uh, că nu vreau să știu nu știu exact de ce am acest dar de a ști care sunt punctele principale încă de la început, dar am senzația că chiar am punctat uh, concluziile cele mai importante. În anumite puncte, într-adevăr, uh, sunt de acord uh, cu colega noastră Nova, în ceea ce privește, de exemplu, uh, falimentul unor companii. Aceasta este un punct care trebuie neapărat reglementat mai bine și în ceea ce privește definițiile, competențele și, dincolo de aceasta, și domeniile de competență pentru că și aici cred că mai există multe de făcut și de clarificat între aeroporturi, între liniile aeriene și în ceea ce privește informarea, cine este competent și responsabil cu darea unei anumite informații, dar și definiția cu privire la persoanele cu uh, dizabilități sau persoanele cu mobilitate redusă și aici cred că trebuie să mai definim mai bine conceptele. Anumite puncte au fost deja salutate de către colegi și eu vreau să subliniez, de exemplu, că planurile de urgență sunt extrem de importante pentru mine. Nu știu care va fi exact uh, formula care să va alege pentru planurile de urgență. Sunt de acord și cu mulți vorbitori înaintea mea că în aceste cinci ore Uh, introducerea celor 5 ore este mai degrabă o înrăutățire a situației decât altceva și de aceea eu aș zice că nu trebuie ignorate sentințele curții europene. Nici Comisia nu le-a ignorat și uh, a încercat să facă o evaluare juridică a sentințelor Curții Europene de Justiție și în ciuda faptului că a luat uh, la cunoștință anumite probleme nu a îmbunătățit propunerea și în același timp și la bagajele de mână trebuie să îmbunătățim. Sunt mulțumit de această după amiază, trebuie să continuăm colaborarea cu raportorii din umbră. Mulțumesc pentru ceea ce ne-a spus și Comisia IMCO. Mulțumesc foarte mult și pentru organizarea acestui schimb de opinii și pentru faptul că ați moderat această după amiază. Mulțumesc! Mulțumesc, George. Acum uh, aș vrea să mai dau cuvântul un minut fiecărui vorbitori dinainte. O să facem în uh, ordinea în care ați intervenit pentru ca să vă dăm dreptul democratic la replică. Vă rog, domnule Folk, să aveți cuvântul pentru un minut. I, I think uh, I would like to echo... Mulțumesc. Vreau să mă asociez celor spuse de doamna Vernion cu privire la nevoia de a avea planuri de urgență. Uh, și, de asemenea, de a defini clar rolul și responsabilitățile în cazul acestor planuri de urgență pentru a evita confuzia și nedumerirea pentru pasageri și, de asemenea, pentru a ne asigura că liniile aeriene au și un reprezentant local care să îngrijească de pasageri în cazul în care apar probleme. Mulțumesc, domnule președinte! Dom doamnă Desmet, mulțumesc domnule Simpson. Vreau doar să mai adaug un lucru, pentru că am auzit multe rezerve de zi de cele 5 ore ca termen de declanșare. Acestea sunt însă absolut necesare pentru liniile aeriene pentru a aborda problema întârzierii, și pentru a putea opera acel zbor. Și, și în actualul regulament 5 ore este pe, privit ca termenul de întârziere după care suficient de lung pentru ca să nu dreptățească pe pasager la despăgubiri. Dar 5 ore sunt necesare pentru ca compania aeriană să poată remedia situația și să nu anuleze sporul. Asta nu înseamnă că nu vrem să ne îngrijim de pasageri, însă nu vrem să plătim și despăgubiri, pe lângă faptul că deja zburăm cu întârziere. Mulțumesc, domnul Mayer. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu am comentarii suplimentare. Domnul Hanlon, vreau doar să mai detaliez ceea ce spunea colega. Noi din partea IATA. Dar uh, a mai fost și o întrebare adresată direct uh, de către BEUC. De ce anume să se uh, plătească doar pentru întârzieri uh, spăgubiri și nu pentru anulări. O companie aeriană care se expune riscului de despăgubire pentru o întârziere, unde nu este o soluție, are tot interesul să anuleze acel zbor, să limiteze problema și astfel și riscul de cer despăgubiri din partea celor afectați. Și acest lucru sigur că nu poate fi în interesul consumatorilor care doresc să ajungă la destinație și e ultimul lucru pe care doresc să-l audă că zborul lor a fost anulat domnul Bowers. Numai două lucruri, domnule președinte. În primul rând, noi vrem să punem consumatorul în centru afacerii noastre și dacă nu tratăm bine consumatorul, nu-l vom mai avea. Lucrul ăsta este foarte clar. Încercăm așadar întotdeauna să le respectăm drepturile și cred că ar fi păcat dacă această dezbatere ar deveni una între sectorul industrial pe de o parte și consumatori, clienți pe de altă parte. Sigur, anumiți uh, clienți sunt afectați atunci când lucrurile au mers prost pe undeva, dar majorității clienților li se garantează drepturile și ar trebui să avem grijă să nu dăm de consecințe nedorite de pe urma acestui regim. Apoi, în al doilea rând, Cred că dezbaterea asta se bazează și pe neînțelegerea că atunci când vorbim de dreptul de despăgubiri, e vorba de o, o sumă fixată sau maximă. Însă aici este vorba de o sumă minimă. Dacă daunele au fost mai grave, atunci există și drepturi suplimentare pentru a solicita despăgubiri în baza Convenției de la Montreal sau în baza directivei privind pachetele turistice. Mulțumesc, doamnă Găsăl. Mulțumesc. Eu vreau doar să spun că e important să discutăm chestiunea insolvenței și a respectării deciziilor Curții de Justiție. Eu cred că toți, uh, toate companiile vor să concureze în condiții egale și de aceea trebuie să respecte aceleași reguli. Și nu în ultimul rând, doamna Vahel, spune președintele, da, mulțumesc. Dorem să revin foarte pe scurt la un aspect legat în discuție de doamna Foster, care de fapt pune degetul pe rană, pentru că dânsa spunea că obligațiile sunt de ambele părți ale contractanților, atât în ceea ce privește pe pasageri, cât și pe companiile aeriene. Și tocmai aici e problema, pentru că deseori drepturile pasagerilor nu sunt respectate de companiile aeriene, după cum am auzit, și mi se pare surprinzător, pentru că e vorba de un sector care nu trebuie să îndeplinească aceleași standarde de corectitudine ca alt sector. Și așa cum vă spuneam mai devreme, există așa de multe sentințe judecătorești până acum în care se spune că termenii contractuali sunt uh, necorespunzători, necinstiți și uh, acest lucru se face în baza recomandărilor IATA, după cum vă spuneam. Și asta doar în completarea celor spuse vis-a-vis -vis de clauza no show. Eu cred că acum avem ocazia de a îndrepta regulile, astfel încât să fie foarte clar cum să punem în aplicare acest regulament. Mulțumesc! Am consumat uh, foarte mult timp aici, întrebându-ne cum anume să reglementăm lucrurile, dar um, până la urmă cheia este implementarea. Eu cred că aici și nouă ne revine un rol. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru participare, pentru prezentarea punctelor de vedere și mulțumesc și participanților din comisie. Calendarul uh, prevăzut în continuare este următorul. Proiectul de raport îl vom analiza pe 16-17 septembrie. Termenul de depunere a amendamentelor la acest raport va fi pe 3 octombrie și amendele, amendamentele vor fi discutate pe 4-5 noiembrie. Se va vota în Comisia Tran pe 14 noiembrie și în plenară nu știm încă, dar sperăm că vom ajunge în plenara din ianuarie 2014. Iar în ceea ce îi privește pe membrii comisiei, Uh, încă o dată vom rediscuta subiectul pe 16-17 septembrie. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare și pe... mulțumesc și raportorului și raportorilor din umbră pentru activitatea lor. Și acum uh, revenim la ordinea noastră de zi și continuăm cu uh, informarea cu privire la noi evoluții din trialog.